anume dezbaterea comună privind farmacovigilența. Avem raportul doamnei McKevin privind farmacovigilența medicamentelor cu uz uman și raportul aceleiași doamne McEvan privind farmacovigilența modificarea directivei 83-2001. Văd că domnul comisar și-a ocupat deja locul, ceea ce ne permite să începem discuțiile. Îi dăm cuvântul doamnei McEvan, în calitate de raportor. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigură că toată lumea în această sală i-a a avut contact vreo o dată în viață, în viața sa de până acum cu farmacovigilența. Săptămâna trecută, la o întâlnire pe tema acestei legislații în domeniul farmacovigilenței, ne-am, rea, ne-am reamintit de Uh, acele medicamente ca, cu efecte teratogen care au uh, condus uh, la așa numită generație Contergan, copii născuți fără membre. Atunci s-a aflat pentru prima dată că nu este suficient să facem teste doar pe animale și că niciodată nu vom putea să știm care sunt efectele adverse uh, Uh, în totalitate pentru un medicament dat. De fapt, uh, uh, ar, s-ar fi putut face încă în, în anii 50 încă câteva, câteva teste doar pe, de, pe această substanță, talindomida, pentru a afla care sunt efectele negative, dar iată că nu s-au făcut anumite teste și de aceea mii de copii au, s-au născut cu aceste probleme. Uh, este clar că trebuie să colaborăm și să cooperăm pentru că uh, la o populație de 500 de milioane de persoane este mult mai ușor să decelezi uh, niște efecte adverse și uh, să le combați decât atunci când se lucrează doar cu o populație restrânsă a unui stat membru legislația europeană a fost cea care ne-a ajutat să progresăm și până acum. Eudravigilanță, cea mai mare bază de date de farmacovigilență, ne ajută, ne ajută să reducem timpul care se scurge până la depistarea efectelor adverse. Din 50 până în anii 90, de la talidomidă, am văzut și probleme de genul Viox și altele care ne preocupă foarte mult Cred că pachetul pe care Consiliul uh, ne l supune pentru prima lectură este un pachet uh, foarte important, care are și unele uh, elemente cheie crearea unui comitet de evaluare a riscului de farmaci- farmacovigilență care, care dis- face distinție între aprobarea și autorizarea medicamentelor și farmacovigilență, respectiv siguranța medicamentului care poate să uh, raporteze, uh, să, să primească notificări din partea populației și să raporteze autorităților de reglementare naționale uh, care sunt um, elementele adverse legate de un medicament. În același timp, pachetul conține și o etichetare specială, prevederi care Eh, prevederi care arată pacientului în care sunt eh, produsele despre care trebuie să se informeze eh, în mod deosebit. De, de multe ori, siguranța pacientului nu, nu este în totalitate garantată. Trebuie să ne asigurăm că inclusiv buletinele de informare ale pacienților, prospectele medicamentelor sunt îmbunătățite. Aceste modificări, domnule președinte, care sunt propuse în pachetul respectiv, vor îmbunătăți mult uh, situația farmacovigilenței în Europa. Vreau în final să mulțumesc uh, colegilor mei care m-au ajutat. Uh, uh Vreau să mulțumesc raportorului meu din umbră, care uh, împreună cu alți colegi experți uh, cu adevărat ne-au ajutat să compilăm acest raport Vreau să mulțumesc și uh, secretariatului, să mulțumesc și secretariatului uh, Parlamentului și vreau să mulțumesc și uh, asistentului meu care m-a ajutat să aflu multe din informațiile care până la urmă s-au dovedit esențiale. Mulțumesc și Consiliului și Comisiei prin secretariatele lor care au contribuit alături de doctori, companii, autorități reglementare naționale, asociații ale pacienților, uh, la acest uh, raport. A fost un efort de echipă și acum trebuie să implementăm acest efort în practică. Mulțumesc. Numele de la comisie. Mulțumesc. Are cuvântul în numele Comisiei Europene, comisarul Tajani. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Domnul comisar dar îi regretă că nu poate fi prezent în astăzi după amiază pentru discutarea acestei probleme și își cere scuze. Oricum îmi face plăcere să-l pot să-l înlocuiesc uh, pentru a analiza acest raport în prima lectură privind uh, dosarul important al farmacovigilenței. Dați-mi voie să mulțumesc tuturor celor care au uh, contribuit la obținerea acestui acord, raportoarei, coraportorilor, raportorilor din umbră și uh, echipei din partea Comisiei. În uh, acord cu acest document, pacienții vor putea să fie mai bine protejați uh, în ce privește medicamentele de uz uman și în felul acesta vom putea moderniza sistemul care funcționează în acest domeniu în Europa. Acest sistem va putea să garanteze buna funcționare a pieței interne și să armonizeze procedurile. Armonizarea va determina la creșterea transparenței informării pacienților privind farmacovigilență. un nou comitet științific în domeniul farmacovigilenței, care va fi creat în cadrul Agenției Europene pentru Medicamentele, va uh, elabora un sistem care să uh, favorizeze uh, siguranța medicamentelor și să prevină riscurile. Există uh, deja o înțelegere la care s-a ajuns între instituții în perioada de vacanță. În cadrul acestui acord, amendamentul de le propuse uh, au fost analizate, iar Comisia uh, uh, va adopta o declarație. Ținem seama de uh, opinia Agenției Europene pentru Medicamente. Comisia uh, este conștientă de faptul că nu trebuie să întârzie adoptarea acestui document și închei aici citatul. Comisia analizează pe plan orizontal aceste documente, examinarea acestei probleme va continua în cadrul unor grupuri interinstituționale. Iar dacă vor exista puncte de vedere uh, diferite, ele vor fi uh, publicate ulterior. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezenta acum poziția Comisiei de Specialitate. Doamna Rivazi are cuvântul pentru două minute. Un minut. Vă mulțumesc. Voi vorbi un singur minut și voi interveni din nou încă un minut ulterior. Vorbesc în calitate de raportor pentru aviz de la Comisia ITRE. Țin să-i mulțumesc doamnei McEvan pentru acest raport. În ceea ce privește acest dosar, e foarte important într-adevăr, să-i protejăm și să informăm mai bine pe cetățeni, însă, în același timp, trebuie să combatem controlul pe care îl dorește să aibă industria farmaceutică asupra datelor privind efectele secundare, privind analiza informațiilor. noi, cei de la ITRE și cei de la ENVI, credem că ar fi important ca pacienții să poată știța legătură cu efectele secundare pentru a le transmite autorităților uh, naționale. În ceea ce privește acum analiza interpretărilor, țările membre trebuie să detecteze efectele de nedorit. Și am văzut după gripa H1N1, am văzut că autoritățile suedeze vorbeau de narcolepsie, deși nu cunoșteam acest efect secundar legat de acest vaccin. Deci problema este că nu am obținut uh, autoritatea, uh, o independență financiară a autorităților naționale. De asemenea, se face și un progres în ceea ce privește uh, noul comitet creat privind cel legat de medicamentele cu uz uman. Și cred că e foarte bine să se dea mai multe informații, fie în prospect, fie prin uh, celelalte măsuri de farmacolivigilență. vigilență. Vă mulțumesc. Din partea Comisiei IMCO are cuvântul domnul Turmes. Un minut. Uh, thank you, President. Do I have one minute or two minutes? Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ați dat un minut sau două minute? Bun, atunci o să încerc să fiu rapid. Medicamentele. Este un dosar care uh, a fost supus uh, unor presiuni numeroase din partea lobbyiștilor uh, din domeniul farmaceutic. Dar noi trebuie să păstrăm o piață internă deschisă. Am elaborat asupra tuturor aspectelor pe care colega mea le-a Uh, menționat deja în legătură cu aspectele uh, reacțiilor adverse, nedorite. De asemenea, uh, trebuie să existe un control asupra reacțiilor medicamentelor și după ce ele au fost introduse pe piață, prospectul care însoțește medicamentele, de asemenea, trebuie să informeze pacientul foarte clar în legătură cu posibilele efecte secundare și reacții adverse. Cred că trebuie să facem un test și în legătură cu valoarea adăugată terapeutică a noilor medicamente. Trebuie să avem din acest punct de vedere o strategie pentru că de multe ori în uh, momentul în care s-a obținut uh, o licență de producție, marii producători schimbă uh, anumite molecule și apar brusc medicamente care costă foarte mult, dar care nu prezintă o valoare adăugată față de medicamentele care ar fi putut să fie introduse pe piață la un preț mai mic. Eu cred că și asupra acestor aspecte trebuie să ne concentrăm. Trebuie să existe un control din acest punct de vedere pe plan național și să se ia măsuri pentru a preîntâmpina asemenea acțiuni să fie uh, clar că uh, Până acum nu a existat o obligativitate de a testa valoarea adăugată uh, terapeutică a noilor medicamente. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la vorbitorii numele grupurilor politice și, în primul rând, din partea grupului popular, pentru două minute, doamna Ayuso. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând aș vrea să subliniez uh, munca doamnei McEvan, nu doar de fond, ci și de formă, deoarece Dumnezeu a colaborat foarte bine cu toți raportorii din umbră. Le mulțumesc de asemenea și experților de la administrația spaniolă pentru contribuția la acest raport. Care este obiectivul? Să consolidăm vigilența, transparența, să comunicăm informații în legătură cu siguranța medicamentelor după comercializarea acestora, mai ales în ceea ce privește profilul de risc și reacțiile adverse. E importantă crearea Comitetului European de Farmacovigilență, care va face valori și va emite recomandări pentru EMEA în legătură cu problemele de siguranță care pot apărea legate de medicamentele comercializate. E important că s-a ajuns la soluția privind înștiințarea în legătură cu suspiciunile de reacții adverse, atât din partea statelor membre, cât și a responsabililor de comercializare a medicamentelor. În mod simultan va fi, simur, va fi uh, informată și autoritatea competentă din statul membru unde apare reacția adversă respectivă. De asemenea, consumatorii au posibilitatea de a uh, înștiința, de a comunica orice reacție adversă. Și aici se creează acel site internet privind siguranța medicamentelor care are o legătură cu paginile web asemănătoare din toate statele membre. Și astfel toți cetățenii vor afla mai multe informații în legătură cu siguranța medicamentelor. În ultimul rând, farmacovigilența joacă un rol important pentru protecția sănătății publice. De aceea, aprobarea acestei directive și regulament uh, va contribui la îmbunătățirea nu doar a procedurilor actuale, ci și la coordonarea și acțiunile întreprinse de către diferitele state membre în comun. Vă mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Corea de Campos. Signor președinte, Vă mulțumesc, domnule președinte există un număr tot mai mare de uh, elemente care sunt uh, incluse în profilele de siguranță ale medicamentelor. Însă avem nevoie de un sistem de farmacovigilență și pentru perioada de după punerea pe piața a medicamentelor. Este o problemă care apare at, uh, la nivel de macroeconomie, la nivel național și supraregional. Um, Sigur că și pacienții ne-au ajutat foarte mult să decelăm reacțiile adverse ale medicamentelor noi. Din păcate, însă, uh, între decesele survenite în cursul spitalizării, uh, cele uh, survenite în curs în, ca urmare a efectelor adverse sunt pe locul 5 încă și de aceea este foarte important să monitorizăm și să evaluăm în mod constant toate evenimentele adverse. Uh, noile medicamente vor trebui să fie eticatate corespunzător ca să se știe că ele fac încă obiectul unor studii. Uh, trebuie să creștem uh, să conștientizarea în rândul populației în legătură cu această probleme și trebuie să implicăm mai mult organizațiile din societatea civilă pentru a îmbunătăți situația în general. Vreau să mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru acest pachet și vreau să mulțumesc și raportorului. Pot să asigur că acum plenul că voi vota favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Corea de Campos. Dau uh, cuvântul doamnei Pârvanova, două minute. Colegi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Doresc să mulțumesc Lindei pentru inteligența cu care a abordat acest uh, dosar dificil. Mulțumesc și raportorilor din umbră, Consiliului și Comisiei pentru uh, demersurile făcute cruciale pentru a ajunge la o înțelegere în această primă lectură. Uh, în calitate de raportor din umbră, apreciez acest acord la care s-a ajuns sub, eh, sub președinția eh, spaniolă încă și aș spune că astăzi eh, avem de-a face cu un dosar care trebuie să creeze principalele principii în beneficiul pacienților și uh, tratării uh, bolilor. Pe plan european uh, se va ajunge la o îmbunătățire a acestui domeniu în colaborare cu autoritățile naționale, astfel încât să reducem riscurile care decurg din uh, medicamentele de uz uman. Autoritățile trebuie să uh, realizeze și studii de eficacitate pe piețele naționale pentru a nu mai crea riscuri pentru viața pacienților. Trebuie să uh, evităm uh, abuzul de medicamente sau utilizarea neadecvată. Trebuie să uh, existe din acest punct de vedere un control din partea autorităților care trebuie să garanteze siguranța medicamentelor. Pacienții de asemenea trebuie să înțeleagă care sunt efectele terapeutice și riscurile legate de medicamentele pe care le folosesc. Avem o responsabilitate pentru uh, sănătatea publică. Trebuie să creăm transparență și în ce privește implementarea sistemului de farmacovigilență. Mulțumesc, doamnei Pervanova și era acum partea grupului uh, Verde și Ale pentru un minut și jumătate, domnul Tremopulos. Mulțumesc, Vă mulțumesc. Domnule președinte, vreau să-i mulțumesc și eu doamnei McEvan, raportorul, pentru acest raport foarte bun și aș vrea de asemenea să o felicit pe doamna Rivazi de la Vers pentru munca dumneai analitică. Noi am fost îngrijorați de la bun început de faptul că acest raport ar putea promova o procedură rapidă de comercializare a medicamentelor fără să se facă suficiente evaluări și controle. E important să avem un sistem de supraveghere adecvat și deoarece au existat aceste îngrijorări de la bun început și deoarece și societatea civilă și-a exprimat um, îngrijorările, a cerut un sistem de comercializare mai strict, deci înainte de actualizare prin studii clinice, medicamentul respectiv trebuind să dovedească faptul că are efecte terapeutice. S-au făcut eforturi pentru a face față acestor îngrijorări, pentru a, le permite pacienților să raporteze legătură cu reacțiile adverse. De asemenea, să vedem care sunt și riscurile medicamentelor. Noi nu am ajuns la un compromis. Prin uh, farmacovigilență, comisia ar trebui să oficializeze, practic, uh, raportarea reacțiilor adverse pe care le pot avea medicamentele și cred că ar trebui să se țină cont de asta atunci când se face procedura de comercializare. Din păcate, în textul de compromis, statele membre sunt doar îndemnate să se gândească la etapa următoare pentru monitorizarea impactului asupra mediului, iar Comisia va trebui de asemenea să facă un raport privind uh, magnitudinea acestei probleme și uh, Uh, faptul dacă legislația trebuie sau nu uh, revizuită. Pentru grupul EGR, domnul Capnock. Vorbitorul nu are microfonul pornit, din păcate. Uh, micro, yes, microphone, Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, permiteți-mi să mulțumesc și eu, eu doamnei McEwen, pentru efortul său și să mulțumesc tuturor acelora care s-au dedicat problemei în discuție. Această directivă privind farmacovigilență nu a fost modificată în mod semnificativ în ultimii 10 ani și de aceea cred că o revizuire complexă a acestei directive este mai mult decât necesară. Ea trebuie să slujească în primul rând uh, o mai bună informare a pacientului și trebuie să facă din pacient un partener egal al doctorului în urmărirea efectului uh, terapeutic al uh, medicamentului. Trebuie ca informarea pacientului să includă și informații privind efectele potențial adverse ale medicamentului. Trebuie ca toate aceste informații trebuie să uh, fie disponibile într-un singur pachet de informații și um, credem că accesul mai ușor la sistemele de informare naționale să vor, vor uh, ușura accesul uh, pacienților pe de altă parte, în momentul în care apar probleme cu unele medicamente, acestea ar putea fi retrase de pe piață mult mai ușor Uh, crescând gradul de uh, asistență uh, sanitară în general. Mulțumesc, domnule președintele. Dau acum domnului, cuvântul domnului Mastalca, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Vorbim despre un subiect foarte important. Medicamentele pot salva vieți, dar pot să și dăuneze vieții. După cum s-a mai spus până acum, reacțiile adverse ale medicamentelor sunt uh, uh, pe locul 5 în ce privește decesele în Europa. Și ca atare, uh, acest sistem pe care dorim să-l introducem în domeniul farmacovigilenței poate să vină în întâmpinarea cetățenilor. Este un text care va duce la o îmbunătățire a protecției pacienților. Este important să existe informații uh, accesibile pretutindeni în Europa uh, pentru ca pacienții să poată să uh, își administreze medicamentele în cunoștință de cauză să existe uh, posibilitatea de a discuta împreună cu medicii curanți uh, care pot fi efectele secundare și efectele adverse. Trebuie să, existe, să se folosească toate modalitățile la dispoziția pacienților, inclusiv uh, a celor care nu folosesc uh, calculatorul pentru a avea acces la informații importante pentru viața lor. Sigur că este important să existe și un uh, portal european în toate uh, limbile Uniunii Europene și să existe uh, posibilitatea de accesarea lui. Au fost făcute progrese, dar în continuare sunt necesare îmbunătățiri, trebuie să existe transparență și din partea autorităților cu putere de decizie în domeniu, trebuie să existe verificări independente pentru a avea garanția că măsurile adoptate pentru siguranța pacienților nu sunt afectate de interese comerciale. Mulțumesc raportorului. Mulțumesc, domnule Mastarca, domnul Peter Lise. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule, doamnelor și domnilor, domnule comisar. Stimați colegi, vreau să mulțumesc și eu colegei Linda McEwen și vreau să mulțumesc uh, și raportorului din umbră din partea grupului meu, Pilar Ayuso. Raportorul și raportorul din umbră au prezentat un rezultat excelent uh, care va fi supus votului mâine. Cu siguranță, uh, securitatea pacienților va crește în viitor și pentru mine este extrem de important că am reușit, fără prea mari controverse, să cădem de acord că toți pacienții trebuie mai bine informați în legătură cu efectele medicamentelor pe care le consumă. Este important să avem această bază de date care în toate limbile Uniunii Europene să pună la dispoziție informații actuale despre medicamentele ce le iau. Este important și pentru mobilitatea pacienților, pentru că dacă călătorești într-o altă țară și îți cumperi niște medicamente din farmacie și nu înțelegi prospectul medicamentului, atunci măcar ai posibilitatea să consulți pe portalul de internet al acestei baze de date prospectul medicamentului în limba ta. Eu cred că uh, Uh, această revoizuire uh, uh, a informarei pacientului este mult mai eficientă și mult mai bună decât cea care ne-a fost prezentată într-un document cu totul aparte, într-o altă propunere de domnul Verhoeven, care purta numele de ameliorarea informării pacienților. Deci, eu cred că acest succes este mai considerabil și, se, și acest lucru este reflectat și în raportul excelent al doamnei McEvans. Cred că uh, trebuie revizuită și, revizuit și textul uh, directivei și cred că Comisia este uh, de acord că trebuie ce, în, ce privește prospectul medicamentului să facem niște revizuiri. Uh, Comisia a propus uh, un, un chenar negru care să distingă medicamentele noi de cele uh, aflate de mai multă vreme pe piață, dar cu siguranță trebuie să găsim o formă prin care să putem marca în mod clar și distinct aceste medicamente. Vă mulțumesc. Sehr geehrter Herr Präsident! Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc și eu, Lindei McEwen, colegilor și colegilor din uh, umbră care au contribuit la elaborarea acestui raport. Vreau să lansez un uh, apel către paciente, pacienți și sistemul european de sănătate. Cred că trebuie să ne lăsăm timp pentru uh, a analiza ce medicamente ajung uh, să fie uh, utilizate de pacienți astfel încât să se evite orice fel de efecte nedorite. Pentru că doar așa ceea ce cerem noi prin acest document uh, poate să funcționeze și interesul nostru este ca medicamentele să fie cât mai sigure cu putință. Este foarte important ca efectele secundare să fie studiate pretutindeni în Europa, astfel încât personalul medical și industria farmaceutică să poată să reacționeze la timp și să încerce să contracareze efectele nedorite. Cred că trebuie să unificăm sistemele bune care există în Europa în acest domeniu și cred că un vechi proverb este valabil, pentru că întregul este mai mult decât suma părților. Eu uh, sper ca plenara să adopte acest raport cu o majoritate uh, convingătoare. Mulțumesc doamnei Kallenbach pentru un minut, doamna Lepaj. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit pe doamna McEvan pentru munca pe care a făcut-o. Acordurile în prima lectură nu mai sunt așa de populare în Parlament, deoarece ni se reduce puterea, însă acest acord în prima lectură este foarte bun. De asemenea, doamna Pârvanova, raportorul nostru din umbră, a depus o muncă excelentă. Progresele sunt importante, mai ales într-un domeniu atât de important pentru mine cum este transparența. Transparența ar trebui să fie regula și restrângerea accesului excepția dacă vrem într-adevăr să schimbăm situația. Dreptul de a menține secrete informațiile privind uh, proprietatea intelectuală nu ar trebui să, se, să fie exercitat în detrimentul informațiilor legate de sănătate și de mediul înconjurător. Și de aceea eu am înaintat mai multe amendamente pentru a garanta un nivel ridicat de transparență. Aș fi preferat să se meargă mai departe, însă rezultatul este deja mulțumitor. În ceea ce privește textul în sine, o dispoziție importantă, după părerea mea, este, cea, este cererea făcută Comisiei de a analiza problema poluării apelor și solului, de rezidurile farmaceutice, să se facă de asemenea o evaluare pentru a măsura impactul acestei legislații. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, doamnă Lepaj. Un minut, domnul Callanan. Uh, thank you, Mr. Chairman. <clears throat> um, uh, Marie... Vă mulțumesc, uh, Domnule președinte, doamna Iana Kudakis uh, își cere scuze uh, în calitate de raportor din umbră din grupul nostru că nu poate participa la plenară la această sesiune la Strasburg, dar e și aș trimite uh, salutările și felicitările raportoarei. Credem că acest sistem nou propus pentru farmacovigilența medicamentelor de uz uman Uh, va fi un sistem mai robust, de evaluare mai bună și mai reală a riscurilor. De asemenea, va îmbunătăți foarte mult procedura de autorizare și punere pe piață a medicamentelor. În al treilea rând, cred că va permite și o mai bună raportare a uh, reacțiilor adverse și va garanta și siguranță și transparență crescute pacienții vor avea acces la portale eh, internet pentru a se informa în legătură cu efectele adverse și cred că de aceea pacienții eh, la nivel european vor beneficia foarte mult, eh, dar vor beneficia la fel de mult și companiile farmaceutice care vor primi informații de la o populație mare privind aceste efecte. Mulțumesc! Un minut. Și acum, pentru un minut, doamna Matias domnule președinte. Doresc să adresez mulumiri și raportoare și tuturor celor care au participat la procesul de elaborare a acestui document. Uh, știm cu toții că efectele nedorite ale medicamentelor uh, sunt pe locul 5 în ce privește decesele în spitalele din Europa. Tocmai de aceea trebuie să întărim siguranța uh, utilizării medicamentelor care se află deja pe piață. Pentru că laboratoarele nu au întotdeauna interes să analizeze problemele cum trebuie. Știm exact ce s-a întâmplat cu uh, vaccinul uh, împotriva gripei H1N1. Uh, nu s-au cunoscut în totalitate efectele secundare ale vaccinului ca atare trebuie să existe o mai mare angajament uh, atât din partea pacienților cât și din partea celor care sunt lucrători în domeniul uh, sănătății uh, pentru a preîntâmpina efectele nedorite. Mulțumesc, doamna Matias. Acum, doamna Grostet, pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Discutăm despre farmacovigilență, un element important din pachetul farmaceutic asupra căruia lucrăm de mai mulți ani. Acest acord, în prima lectură, ne va permite să îi protejăm mai bine pe pacienți de riscurile legate de utilizarea medicamentelor. Deci acest acord este un pas important pentru siguranța pacienților, deoarece pot fi detectate mai rapid anumite reacții caracteristici rare, de asemenea medicamentele nesigure pot fi retrase imediat de pe piață. În realitate nu e vorba de reinventarea farmacovigilenței, ci de o îmbunătățire a situației, cunoscând mai bine riscurile pe care le pot prezenta medicamentele și asta datorită unei mai bune cooperări între autoritățile competente. E mai bine să știm care sunt efectele uh, de nedorit, să dezvoltăm acea bază de date privind farmacovigilența la EMEA, deci va fi punctul unic de consultare, de sesizare pentru toate informațiile legate de medicamente. De asemenea, comunicarea între autoritățile competente se va îmbunătăți. Autoritățile naționale, de asemenea, vor putea reevalua mai bine raportul între risc și beneficiu, captând și reintegrând în mod activ toate aceste date și actualizând informațiile care sunt furnizate pacienților și medicilor. Însă, pacienții nu trebuie speriați cu niște advertismente excesive nu trebuie să le punem uh, la dispoziție prea multe informații. Asta ar putea să fie dăunător. Trebuie să dăm informații corecte, uh, bune, însă trebuie să evităm alarmarea pacienților. Și vedem foarte bine, prospectul nu mai este atât de pertinent în ziua de astăzi, e ilizibil de foarte multe ori și de aceea ar trebui să ne gândim la evoluția prospectului, asta cu toți partenerii pentru ca pacienții să înțeleagă mai bine informațiile și să aibă mai multă încredere în medicamentele respective. Vă mulțumesc, doamnă Grostet. Are cuvântul acum doamna Verniu, un minut și jumătate. Monsieur le Président. Domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, farmacovigilența eh, constă în analiza efectelor eh, secundare ale medicamentelor și retragerea de pe piață în eh, caz de urgență. Este vorba despre un domeniu esențial pentru siguranța și calitatea sistemului nostru de sănătate. Îmi face plăcere să vă văd, domnule comisar, dar regret că domnul Dali nu este astăzi prezent printre noi, pentru că uh, propunerea comisiei cred că ar fi pus în pericol ă, sistemul de farmacovigilență în favoarea intereselor industriei din domeniu. Din nefericire am putut să îmbunătățim ă, lucrurile. Nu este vorba doar de introducerea pe piață a noilor medicamente, ci și de crearea unei mai mari transparențe. Eu cred că în felul acesta am putea îmbunătăți sistemul de farmacovigilență. Este rolul Comisiei de Evaluare a Riscurilor, dar um, trebuie să existe și o independență totală față de orice fel de interese în ce privește structurile naționale, din păcate nu se prevede nimic în acest domeniu. Eu regret că statele membre nu au făcut niciun fel de comunicare legată de eventualele conflicte de interese în care s-ar afla experții care fac parte din sistemele de control. Din păcate, nu uh, vor putea fi uh, finanțate aceste organisme decât din fonduri private. O felicit pe Linda McAvans pentru activitatea desfășurată, dar uh, mă întreb dacă nu am fi putut face mai mult pentru a stimula încrederea pacienților și o mai mare siguranță a medicamentelor. Mulțumesc, doamnă Veniu. Pentru un minut, doamna Ries. Vă mulțumesc. Farmacovigilența trebuie să fie pentru medicamente ceea ce e organovigilența, deci un fel de, asigura, de asigurare care să acope toate riscurile. Deoarece atunci când iei medicamente, chiar dacă respecti 100% uh, prospectul, nu înseamnă că riscurile sunt reduse. Așa cum a spus doamna McEvan, știți ce episoade dramatice avem în acest domeniu. Aceste statistici sunt inacceptabile și trebuie reduse printr-o colaborare mai eficientă între toți actorii din acest lanț. E necesară o mai bună coordonare prin baza de date privind eurovigilența, informațiile date pacienților să funcționeze în ambele sensuri, cum au spus colegii Rivase și Turmes, și noul Comitet European de Farmacovigilență trebuie să desfășoare activitatea în mod transparent. Independența expertizei este foarte importantă. E alfa și omega oricărei politici și e importantă pentru a consolida încrederea pacienților. Vă mulțumesc, doamnă Ris. Două minute, doamna Lukacevska. Mulțumesc, Domnule președinte, toți cei care au lucrat la acest document merită mulțumirile mele. Problemele din acest document sunt foarte importante pentru siguranța pacienților. Știm care sunt, din păcate, statisticile uh, 200 um, de mii de persoane pe an um, mor din cauza efectelor secundare ale medicamentelor și uh, există și oameni care uh, nu respectă indicațiile medicale atunci când uh, administrează medicamente de uz uman. E bine, trebuie să existe acest schimb de informații în legătură cu utilizarea medicamentelor sistemul eventual via internet ar putea să informeze mai bine în legătură cu efectele grave ale unor medicamente. Pacienții trebuie să dispună de toate informațiile privind efectele indezirabile, pentru că altfel nu vom putea fi mulțumiți de sistemul de farmacovigilență. Uh, trebuie să acționăm în acest domeniu, să existe o mare trans- o transparență totală și o uh, publicitate uh, satisfăcătoare pentru uh, medicamente. Iar informațiile pe internet trebuie să existe în toate limbile din Europa pentru ca toți pacienții să poată să înțeleagă aceste informații Trebuie de asemenea să existe o supervizare continuă a acestor informații pentru ca să nu se strecoare informații false. Sistemul farmacovigilenței este foarte important. Trebuie să eh, fie colectate toate informațiile disponibile privind efectele secundare uh, întreaga societate, toată populația trebuie să fie bine informată și nu doar un grup restrâns de specialiști. Vă mulțumesc! Mulțumim doamnei Lukacevska. Doamna Childers, pentru un minut. Uh, Mr. President. Domnule președinte, și eu o felicit pe colega mea Linda McAvan pentru raportul său cu peste 200 de mii de decese datorate anual ad efectelor adverse ale medicamentelor prescrise, salut uh, un nou sistem care să crească siguranța medicamentelor în uh, uh Europa. Știm că efectele adverse ale medicamentelor constituie cea de-a cincea cauză de mortalitate intraspitalicească. De aceea este important ca profilul de siguranță al medicamentului să nu fie un document aruncat într-un sertar odată ce medicamentul ajunge pe piață. Trebuie că și după punerea pe piață să fie urmărit medicamentul. Mă gândesc și la problema mare a medicamentelor contrafăcute. Este important ca atât sectorul cât și pacienții să beneficieze de acest nou sistem. De aceea salut acest nou portal care, a, al medicamentelor din Europa care va publica a, toate a, informațiile pentru pacienți legate de medicamentele puse în circulație în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Childers. Timp de două minute, domnul Bartolozzi. Si, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi prin această dispoziție dorim să îmbunătățim și să raționalizăm sistemul de farmacovigilență european. Acestea sunt obiectivele noastre ambițioase pe care vrem să le atingem prin raportul McEvan, care modifică regulamentul 726 și directiva uh, din 2001. Printr-o muncă de, con- de între Parlament și Consiliu, am reușit să ajungem la această propunere pe care o discutăm astăzi, care are ca scop îmbunătățirea sistemului de farmacovigilență și perfecționarea activității Uniunii Europene în acest domeniu. Simplificarea, transparența, raționalizarea, toate acestea sunt elemente cheie din aceste două rapoarte care propun măsuri de garantare a protecției sănătății publice, bazându-ne pe niște reguli armonizate la nivel european. Se face trimitere la o serie de intervenții ample care au ca scop o mai bună definire a rolului și responsabilităților principalelor entități implicate în acest domeniu la nivel național. De asemenea, pacienții vor participa mai activ, vor avea un rol fundamental în cadrul acestui sistem. Transparența informațiilor crește în ceea ce privește siguranța medicamentelor. Se simplifică de asemenea și activitățile de comunicare, de legislație și de evaluare a reacțiilor adverse. Actualul sistem de farmacovigilență trebuie îmbunătățit. E regionale. și participație. De asemenea, toate nivelurile vor participa la acest proces pentru a putea controla reacțiile adverse. Acest nou sistem de farmacovigilență, organizat ca o rețea cu sprijin pe internet, va asigura un nivel ridicat de informații împărtășite, sigure, în favoarea pacienților și a autorităților naționale și, bineînțeles, a lucrătorilor din domeniu. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum două minute domnul Marinescu.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

al acestei directive este să vedem care este raportul între efectele benefice și negative ale medicamentelor, astfel încât să reducem riscul efectelor secundare. Cercetarea poate să uh, analizeze reacțiile adverse uh, mai ales uh, să se vadă care este interacțiunea uh, cu uh, alte medicamente și care ar putea să fie riscurile asupra sănătății pacientului. Acest sistem de farmacovigilență ar trebui să vină în ajutorul specialiștilor din domeniul medical, dar și utilizatorilor medicamentelor pentru a se informa mai bine, să cunoască problemele care există, Ehm, să ehm, poată fi evitată administrarea unor medicamente cu efecte ehm, grave, adverse și în felul acesta să se intervină în cazurile serioase. Vom avea mai multe indicații, mai multe informații, vom putea reacționa mai rapid. Eh, și vom putea de asemenea să retragem mai repede medicamentele periculoase de pe piață. Dar toate statele membre trebuie să eh, acționeze, să fie actori activi în eh, sistemul farmacovigilenței. Este important să existe informații directe, accesibile pentru pacienți Până acum doar puține din statele membre uh, au uh, permis acest lucru. Mulțumesc foarte mult, iar acum doamna Morcunaite pentru un minut. Ačiū pirmininke, Iš viso šito dokumento. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că aspectul cel mai important din acest document este cel legat de baza de date pentru pacienți și faptul că toate informațiile pot fi accesate într-un singur lucru. În jur de 200 de mii de decese din cauza reacțiilor adverse sunt niște statistici uh, uh, grave. De aceea trebuie să acționăm. Există de asemenea și probleme legate de registre. În țara mea se spune că sunt 170 de cazuri, în alte țări mult mai multe. Uh, și există de foarte multe ori discrepanțe mari între numărul de cazuri și asta se poate datora faptului că doar medicii specialiști oferă informații în legătură cu reacțiile adverse. De aceea ar fi important ca și pacienții să poată raporta aceste reacții. Un alt lucru important. Instituțiile vor fi motivate să reacționeze la anumite rapoarte, deoarece până acum informațiile legate de reacțiile adverse erau furnizate cam întârziat. Și e important ca pe viitor atât producătorii cât și cei care controlează și autoritățile să aibă un rol de jucat. Deci trebuie să ne asigurăm că într-adevăr va exista responsabilitate. Are cuvântul acum domnul Micolasic. Gracias, señor comisarie Toiani, pan minister. Um, Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar Tajani, uh, domnilor ministri. Consider, se spune ar fi bine ca nu doar efectele adverse serioase să fie raportate, ci toate adver efectele adverse și mă bucur de aceea că aceste efecte adverse acum vor fi toate eh, puse eh, la oaltă într-o bază de date comună care va permite luarea unor măsuri comune de prescriere, de mai bună informare în legătură cu efectele medicamentului și vor permite și proceduri comune de retragere de pe piață a unor medicamente. Este important ca pacienții să fie informați, să fie încurajați să se informeze și, dacă o vor, să se poată informa Uh, complet uh, chiar singur. Dar acest lucru nu este suficient. Trebuie să poată și raporta în legătură uh, apariția eventualelor efecte adverse. De exemplu, cunoaștem multe cazuri în care anumite efecte secundare a unor contraceptive orale au fost, nu au fost dezvăluite și tocmai de aceea salutăm raportul doamnei McAven. Mulțumim doamnei Nicolasici. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportoare și raportorilor din umbră pentru activitatea excelentă desfășurată. O bună supraveghere a medicamentelor protejează pe cetățenii europeni și în același timp îl uh, întărim cu informații pe pacientul adult. Este important să existe aceste portaluri privind siguranța medicamentelor Vestea bună este că prin această hotărâre mâine vom avea, de mâine vom avea uh, asemenea uh, portale în toate statele membre în care trebuie obligatoriu să existe informații în legătură cu diversele medicamente. Uh, până acum, în multe state membre, nu uh, era permis ca prospectul unui medicament să uh, fie introdus și, pe, și în internet. Acum pacienții vor putea fiecare stat membru al Europei să găsească pe internet aceste prospecte. Eu cer de asemenea să fie îmbunătățite informațiile care sunt introduse în prospect. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Vesperger. Doamna Rivasi, un minut. Merci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să revin la impactul asupra mediului înconjurător pe care le au medicamentele. Din, 60, din 1965 încoace, UE a stabilit criterii de comercializare care se bazează pe trei lucruri. Eficacitatea, siguranța și calitatea farmaceutică a medicamentului, însă nu apare nimic în legătură cu impactul asupra mediului. Și știți că în momentul de față, fie că e vorba de estrogenii care ajung în apele râului și care schimbă sexul peștilor, știți de asemenea că apar reziduri și în stațiile de epurare, în apele uzate de la spitale, unde există un nivel ridicat de medicamente. S-a discutat despre asta destul de mult, a avut loc și o dezbatere, iar în directiva privind farmacovigilența s-a luat în calcul acest lucru în cadrul unui considerent în care îi se cere comisie, ca în funcție de datele furnizare de Agenția pentru Medicamente și de Agenția pentru Mediu, deci, să se, deci se cere să se publice un raport în legătură cu uh, nevoia de a modifica legislația Uh, privind medicamentele și în alte domenii. Deci de aceea eu cer comisiei să întocmească un raport, uh, deoarece sănătatea umană este până la urmă afectată indirect. Deci am existat foarte multe cazuri legate de consumul de apă și efecte secundare. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Dortmund. Un minut. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, este foarte important să luăm în discuție această temă și vreau să pun accentul în special pe această problemă a multilingvismului în ce privește uh, limbile uh, în care sunt disponibile informațiile pentru pacienți. Și eu aparțin unei minorități în care uh, se vorbește altă limbă decât vreo limbă oficială a Uniunii Europene. Um, este foarte importantă această problemă a regimului lingvistic a informațiilor pentru pacienți, pentru că face ca, de exemplu, în regiunea mea, ca anumiți pacienți să nu-și poată citi informațiile, să nu le aibă cel puțin disponibile într-o limbă mai accesibilă. Și de aceea este foarte bine că nu doar în farmacie, dar și în internet este disponibil acest prospect al medicamentului pentru informarea pacientului în orice limbă. Da? Deci, fără ca să fie necesar să uh, alăturăm o broșură întreagă medicamentului, informațiile pentru pacient pot fi disponibile oricând și în orice limbă. Mulțumesc! Mulțumesc! Tiene la palabra por un minuto. Domnul Rossi, pentru un minut. Stimați colegi, Suntem pentru acest raport, pentru că el va îmbunătăți siguranța medicamentelor și o mai mare transparență. Liga Nordului a analizat, a mănunțit câteva aspecte, accesul direct al pacientului la Banca Europeană de Date privind efectele secundare ale medicamentelor. Este vorba și despre uh, costuri și despre uh, uh, rețeaua necesară în domeniul farmacovigilenței. De asemenea, și aceasta va fi o sarcină a acestei comisii privind evaluarea riscurilor. Comisia va trebui să acționeze uh, în uh, Europa, un uh, continent în care uh, speranța de viață este tot mai mare. Din păcate, există încă riscuri ca să se abuzeze de anumite medicamente, ceea ce duce la riscuri, la apariția unor boli. Și există, din nefericire, și boli care încă nu au fost suficient cercetate, Există deja un sindrom care a apărut în urma utilizării unui număr mare de uh, produse chimice. Uniunea Europeană are datoria să informeze pe cetățeni în legătură cu utilizarea medicamentelor. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Rossi. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Dacă ne gândim cum am început în ultima legislatură să discutăm despre această problemă, nu putem decât uh, să-l felicităm pe raportor pentru că ceea ce a reușit acum să ajungă la un acord în prima lectură este excelent. Este un instrument foarte important. Cel mai surprinzător a fost pentru mine faptul că statele membre au fost de acord să creeze o bază de date care să fie conectată la nivel european. Aș dori să mai atrag atenția asupra unui aspect și solicit Comisiei să folosească datele din Eurovigilență și de la Agenția Europeană pentru Medicamente pentru a promova uh, cercetarea în Europa. Însă avertizez în ceea ce privește preluarea unor uh, mesaje sau avertismente din partea unor uh, cetățeni individuali. <clears throat> Dar uh, aceste remarci trebuie să poată fi documentate totuși în acea bază de date. Mulțumesc. Are cuvântul o, un minut. Acum domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mai întâi o intervenție foarte scurtă. Vreau să-i felicit pe toți cei care s-au ocupat de acest subiect și să mă refer la un subiect care nu a fost menționat și anume farmacovigilența încrucișată adică vertical pe monoproduse, raportul este exhaustiv și remarcabil. Însă cea mai mare parte a problemelor vin din suma medicamento medicamentoasă, pentru că majoritatea ă, pacienților sunt tratați polivalent și dacă nu se face această cercetare încrucișată, nu se vor cunoaște efectele toxice pe care le pot avea combinațiile de medicamente. Trebuie să existe aceste informații pentru profesioniști, dar și pentru pacienți și acest lucru este necesar pentru că foarte mulți pacienți au uh, tratamente cu rețetă și nu cunosc uh, capacitatea medicamentelor de a interacționa cu altele și de a fi eventual toxice. Este un subiect care, din păcate, nu a fost tratat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Riche! În numele Consiliului, are cuvântul secretarul de stat, Chastel. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. În câteva cuvinte vreau să o felicit din nou pe doamna McEvan și pe ceilalți raportori din umbră și vreau să mulțumim și Consiliului și președinției spaniole. Uh, pentru că s-a ajuns astfel la un text deosebit de echilibrat care îi va proteja pe toți pacienții din Europa. Credem că este un text cu o plus valoare și aplicarea prevederilor sale va permite scăderea numărului de uh, boli, de um, care sunt cauzate de um, efectele secundare ale medicamentelor și vom uh, încerca să reducem și una din uh, numărul victimelor datorate uh, acestei cauze de decese din spitale din cauza, um, cum spuneam, infecțiilor nozocomiale. Sperăm ca până la sfârșitul mandatului președinției belgene să obținem un acord și pentru celelalte rapoarte din pachetul um, farmaceutic. Noi ne vom mobiliza pentru a putea colabora cu Parlamentul și cu Comisia, pentru că este vorba despre un pachet legislativ de o foarte mare importanță atât pentru pacienți, pentru clienții particulari, cât și pentru um, companiile farmaceutice. Vă mulțumesc, spune domnul Vidal Coadras, acum are cuvântul domnul Antonio Tajani, comisarul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că dezbaterea care a avut loc astăzi și la care au participat atât de mulți deputați ne arată cât de importantă este această înțelegere interinstituțională. Și de fapt este un semnal puternic pe care cele trei instituții îl trimit cetățenilor din Uniunea noastră un semnal care va fi apoi uh, uh, întărit, complementat de celelalte rapoarte cu privire la produsele farmaceutice uh, contrafăcute sau la drepturile pacienților. Uh, S-a dezbătut mult despre persoanele care au decedat din cauza efectelor secundare ale uh, medicamentelor sau din cauza că nu s-a respectat anumite norme, așa cum uh, s-a evocat și în această aulă, am văzut uh, cum um, din cauza unor interacțiuni medicamentoase a putut să moară și o fetiță nou-născută. E bine să poți să citești uh, prospectul în limba ta maternă și tot în limba ta maternă să poți să știi exact care sunt măsurile și precauțiile pe care trebuie să le ai în vedere. Și în plus, chiar dacă nu este neapărat domeniul meu de competență, vreau să liniștesc vreau să o liniștesc pe doamna Vernio și vreau să vă mulțumesc în numele Comisiei Europene și în numele uh, colegului Dali care, bineînțeles, va fi informat de conținutul acestei dezbateri și de toate observațiile făcute de doamnele și domnii deputați care au luat cuvântul um, în cadrul dezbaterii prezente. Vă mulțumim din inimă pentru că, cum spuneam, am putut să trimitem împreună un semnal puternic concetățenilor noștri. Acum revin la întrebarea pe care a pus-o doamna Rival din ce privește riscurile uh, pe care le prezintă medicamentele față de mediul înconjurător. Noi acceptăm sugestia Parlamentului cum că Parlamentul va prezenta un raport eventual însoțit de o propunere legislativă pe această temă. Deci, eventualele riscuri pe care le au medicamentele pentru mediul înconjurător. Profit de ocazie ca să uh, reamintesc, doamnelor și domnilor deputați, că uh, Aspectele de mediu au fost deja acoperite în comunicarea Comisiei asupra produselor farmaceutice și e vorba despre un text legislativ care a fost adoptat în decembrie 2008. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, domnule comisar, spune președintele. Acum, președinția sesiunii vrea să o felicite pe doamna Julie, deoarece Uh, ea este un bun exemplu a felului în care putem să împăcăm viața profesională cu viața de familie și o admirăm. Acum, doamnă raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să răspund la unele din chestiunile menționate. Colegii au vorbit despre transparență. Vreau doar să vă spun că mi se pare că ceea ce am obținut noi este o breșă în domeniul transparenței. Informațiile care vor fi făcute publice prin portalurile de internet reprezintă un progres fantastic față de situația actuală. În legătură cu farmacovigilența, exact Parlamentul nostru a dus la separarea autorizării de farmacovigilență și trebuie să ne asigurăm că Comisia de Farmacovigilență va face recomandări numai dacă este cazul și că aceste recomandări vor avea greutate. Deci am făcut o treabă extraordinară. Comisiei vreau să-i spun că are multe de făcut după ziua de mâine când acest, uh, acest act legislativ va fi adoptat în Parlament. Trebuie multe făcute în legătură cu uh, prospectul, foarte multe trebuie făcute în legătură cu situația pacienților individuali. Ați încercat să găsiți o soluție la comisie, nu a fost acceptabilă, vrem să vă ajutăm, să colaborăm ca să obținem un prospect bun pentru pacienți acesta nu trebuie să conțină toate posibilitățile, tot ce se poate întâmpla cu putință unui pacient. Trebuie să fie un document logic și cu informații relevante. Veți face un studiu referitor la impactul asupra mediului al medicamentelor, e foarte important, și dorim să vedem și simbolul negru. Vedem ca acesta să fie dezvoltat și nu să dispară, așa cum s-a întâmplat în cazul medicamentelor pentru copii. În cazul medicamentelor pediatrice vedem ca, vrem ca acest simbol să reapară repede și statelor membre vrem să le spunem că sunt multe de făcut în legătură cu pagina de internet, cu portalul de internet, sunt uh, chestiuni stringente, este vital ca oamenii să primească informații în limba lor maternă. Și după cum uh, s-a mai spus, sistemul de raportare este de asemenea un proiect în uh,